Procesul verbal al sesiunii precedente este disponibil. Aveți cumva observații? Nu? Atunci, procesul verbal al ultimei noastre sesiuni este considerat adoptat. Mâine